chers collègues je vous propose de reprendre euh, dragi colegi vă propun să reluăm uh, lucrările și am ajuns la punctul 11 care ne aduce așadar la uh, un prim schimb de opinii cu domnul Milk Uli, președintele Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă. Domnule Uli, aveți această responsabilitate de la începutul anului. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit în comisia noastră într-un proces care sperăm să devină unul permanent de schimburi de vederi cu Uh, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă, EMCO, și în aceeași calitate l-am uh, am avut uh, întrevederi și cu uh, fostul președinte al comitetului, iar și de asemenea am avut și o reuniune cu omologul dumneavoastră, uh, președintele Comitetului pentru Protecție Socială. Este vorba așadar de o practică mai nouă pe care am inițiat-o în cadrul comisiei noastre și membrii noștri nu sunt neapărat foarte inițiați în ceea ce privește sarcinile, competențele acestui comitet pe care, despre care știm că este foarte important. Pentru că el este un adevărat uh, instrument uh, la dispoziția Consiliului care alimentează dezbaterile acestuia. Este vorba așadar despre un organism care se află la dispoziția Consiliului, care pregătește deciziile Consiliului și de aceea o să vă rog să ne prezentați puțin parcursul dumneavoastră, experiența dumneavoastră și stadiul dezbaterilor din cadrul MCO. știind că Parlamentul European este foarte implicat în negocierea pachetului privind guvernanța economică. Uh, am uh, emis un aviz în acest sens, însă știu că dumneavoastră sunteți implicați și în multe alte uh, dosare și vă invit să ni le detaliați pentru a vedea modul în care aceste informații ne pot fi utile în propriile noastre proiecte. Aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sper că și eu sper că acest gen de întrevederi vor face parte dintr-un proces permanent. Așa cum spuneam, uh, prima, deci misiunea mea a început la 1 februarie, însă se pare că mi se pare că a trecut și mai mult timp de atunci. Am uh, negociat în cadrul comitetului uh, uh, raportul comun uh, privind ocuparea. Este de altfel una din misiunile noastre cheie în conformitate cu tratatul și aceasta este o parte din mandatul nostru și um, Am început de asemenea să pregătim Consiliul uh, privind ocuparea din iunie. În cadrul acestui proces există un mecanism destul de nou care este pus în aplicare și anume un mecanism de monitorizare a performanțelor statelor membre în conformitate cu strategia UE 2020. Săptămâna trecută am finalizat um, analiza rapoartelor de țară și până la sfârșitul săptămânii trebuie să cădem de acord asupra concluziilor asupra acestui proces în iunie. În continuarea acestui proces se vor elabora recomandările pe țară și Ulterior, textul va fi aprobat de către Consiliul pentru Ocupare și Politici Sociale. Ați vorbit despre Comitetul pentru Protecție Socială, cu care colaborăm îndeaproape. Am vorbit vorbesc destul de uh, frecvent cu Loris și el mi-a prezentat cu căldură vizita pe care a avut-o în comisia dumneavoastră. Și uh, am uh, aplicat împreună cu acest comitet metoda deschisă de coordonare. Vă spuneam că avem o colaborare strânsă. Și colaborăm de asemenea și cu Comitetul pentru Politici Economice, tocmai uh, în uh, conformitate cu strategia UE 2020 și cu mecanismele pe care acestea le promovează. și vom lucra cu acest comitet la partea de recomandări, pentru că există o anumită parte care este dedic- ne este dedicată nouă și o altă parte care este dedicată um, Comitetului pentru Politici Economice pe partea de macroeconomie. Și în momentul în care acest proces va fi finalizat și va veni binemeritata și după binemeritata vacanță de vară, în toamnă vom avea o nouă activitate și anume o supraveghere tematică unde vom analiza mai în detaliu niște teme cheie într-un proces de follow-up față de uh, rapoartele de țară pe care le-am elaborat până acum. Uh, Vom aborda teme ca participarea femeilor, ă, tematici apropiate de domeniul ecofin, stimulentele și ă, obstacolele care pot apărea în, în, în calea participării și după Crăciun vom ă, reîncepe același ciclu de activități Cam asta ar fi prezentarea mea. Sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări sau observații. Doamna președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Înțeleg că de la preluarea mandatului dumneavoastră v-ați axat pe această activitate de monitorizare și pe modul în care semestrul european afectează misiunile dumneavoastră și cred că v-ați stabilit agenda deci așadar în funcție de aceste aspecte. Știu că EMCO s-a ocupat inițial Uh, de liniile directoare pentru ocupare, care acum se regăsesc în anexa numărul 3. Și ne veți spune dacă astăzi, în diferitele domenii legislative ale Uniunii Europene, nu există și alte tematici pe care le analizați dumneavoastră într-un mod mai aprofundat. Însă, deja am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Și anume, programele naționale de, naționale de reformă. Așadar, în prezent uh, facem acest exercițiu pentru prima dată și mă gândesc că comitetul pe care îl conduceți dumneavoastră uh, Um, are la dispoziție toate programele de reformă ale statelor membre și poate ar fi interesant pentru membrii comisiei noastre să înțeleagă cum evaluați calitatea documentelor transmise de către statele membre. Nu știu care erau responsabilitățile dumneavoastră înainte și dacă mm, cunoașteți documentele pe care le transmiteau înainte statele membre. Aș vrea să știu dacă aceste programe naționale de reformă sunt niște uh, documente diferite, dacă aduc ceva diferit. Cum colaborați cu Comisia? Um, în colaborare cu uh, Direcția Generală Ocupare și Cum evaluați această procedură din punct de vedere al calendarului și al uh, conținutului său? Din punct de vedere al calendarului, eu înțeleg că această etapă a evaluării programelor naționale de reformă este foarte importantă, însă în același timp este supusă și unor restricții de timp, unor constrângeri de timp foarte mari. Și vă întreb... Uh, Există o posibilitate de influențare a acestui mecanism și acum din punct de vedere al conținutului, care este dezbaterea care are loc? Pentru că mm, au apărut și critici, de exemplu legate de vârsta pensionării, de nivelul salariilor niște elemente structurale pentru piața muncii. Și vă întreb dacă aceste aspecte au făcut obiectul unor dezbateri în cadrul EMCO și dacă da, ce tip de dezbateri? O să vă rog să răspundeți la aceste întrebări și după aceea voi da cuvântul și celorlalți uh, colegi. Yes, thank you. I'll, I'll try to, um... Da, mulțumesc. O să încerc să vă dau un răspuns cât se poate de complex, lăsând totodată și timp celorlalți colegi să ia cuvântul. În uh, prima etapă a examinării de țară se uh, lucrează în ateliere. Deci e vorba de grupuri de state membre care se întâlnesc înainte de a merge în plenară pentru a prezenta rezultatele. Acele grupuri de state membre va fi, va, vor conține un stat membru cheie și, și Comisia va face o evaluare astfel încât să, să avem atât punctul de vedere al statului membru cât și al Comisiei. A existat o oarecare inconsecvență între cele două opinii, dar cred că este un lucru normal. O să acordăm cât mai mult timp posibil acestei discuții, dar presiunea uh, pe care am constatat-o ține de faptul că este primul an în care facem acest lucru și nici nu ne așteptăm la o evaluare foarte riguroasă și profundă, pentru că foarte multe state membre uh, așteaptă mai degrabă sfârșitul acestei perioade de 10 ani în timp ce altele pun mai mult preț pe această primă perioadă. Deci vineri vom discuta concluziile noastre și cred că vom, în acest moment vom vorbi ministri ministerelor despre care sunt provocările și ce trebuie să se facă, în loc să tragem concluzii deja din această etapă. Aceasta, acesta este și motivul pentru care avem acest instrument de supraveghere care ne va permite să intrăm mai în profunzime în uh, temele politice. Dar asta nu se va face uh, pe un caz de la țară la țară, ci mai degrabă de la un subiect la altul și uh, vârsta de pensionare și prelungirea duratei de muncă a uh, lucrătorilor va fi una dintre uh, temele discuții, discuțiilor, nu doar din perspectiva fiscală, ci și din uh, perspectiva mai uh, largă și de susținerea angajatorului. În ceea ce privește calendarul, putem să spunem lucrurilor pe nume. Presiunea se referă la recomandări Comisia va publica pachetul pe 7 iunie, iar acele părți din recomandări care se ocupă de ocupare uh, sunt relevante pentru Consiliul din 17 iunie. Și vedeți că dacă uh, scoatem de acolo weekendurile și sărbătorile legale, timpul este foarte scurt. Presiunea este și uh, asupra Consiliului și asupra Comisiei și Sper ca în acest an să avem timp să ne gândim la aceste aspecte și să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile de la un an la altul. Iar în anii care vor veni, aceste chestiuni uh, vor, uh, se vor bucura de o examinare mai formală și dezbaterea va fi una mai critică, să spun așa. Dar asta se va întâmpla mai degrabă în perioada următoare, nu acum, în acest prim an, când lucrurile sunt chiar la început. Mulțumesc. Domnul Serca să are cuvântul. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Wally pentru toate informațiile prezentate. Uh, o să fiu sincer de la început. Eu sunt oarecum sceptic, mai ales uh, vis-a-vis -vis de punctele la care ați făcut referire. Eu vin din Spania, unde 50% dintre tineri sunt șomeri. Sute de mii stau acasă sau pe străzi și ies în străzile din uh, marile orașe, iar răspunsul de la Bruxelles, de la Comisia noastră, de la Parlament, de la Comisia Europeană, ei bine, aceste răspunsuri sunt uh, foarte departe de drama pe care o trăiesc acest oameni și atunci ei se întreabă de ce sunt ei, de ce locurile lor de muncă trebuie să se adapteze din cauza situației scăpate de sub control care a dus la criza economică. Deci, domnule Willy, doamne preș- uh, dumneavoastră preș- prezidați uh, un comitet care reunește uh, niște experți. Dar nu este oare un exercițiu prea birocratic și prea administrativ, mai ales când sunt state precum a mea care au nevoie de răspunsuri urgente la probleme urgente. Și apoi, un al doilea subiect, știm că ECOFIN și celelalte instituții ale Consiliului Uh, pun presiuni uh, foarte mari ca Uniunea Europeană să facă ceva împotriva celor care nu respectă obiectivele și țintele stabilite și vedem că foarte mult efort politic se investește în acest lucru din partea Consiliului și a liderilor. Și mă întreb dacă nu ar putea apărea un comportament simetric și din partea noastră, pentru că drepturile, dreptul oamenilor de a avea un loc de muncă va fi discutat și respectat în Consiliu, la fel ca și dreptul de uh, stabilire a domiciliului sau de uh, circulare în Uniunea Europeană și mă întreb dacă aveți de gând să lucrați cu uh, la consecințele tuturor acestor reforme asupra locurilor de muncă și a ocupării, pentru că știm că există o presiune enormă de a ne adapta cât mai repede posibil pentru a face față datoriei publice și sunt foarte multe state membre care nu sunt în măsură să facă nimic cu privire la situație prin inițiative private sau așa ceva. Și mă întreb dacă există vreun studiu care să analizeze impactul și consecințele acestor măsuri de adaptare. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Un răspuns foarte larg la întrebarea noastră foarte complexă dacă uh, comitetul nostru va evalua pachetele de adaptare și de austeritate și de consolidare fiscală deci răspunsul meu ar fi simplu nu. Și asta pentru că aceste pachete țin de Ministerele de Finanțe. Cu toate acestea însă, după cum am spus, noi vrem să lucrăm în legătură foarte strânsă cu Comitetul de Politici Economice și chiar în prezent discut cu președintele lor pentru a găsi uh, mijloace de colaborare și aceste probleme au apărut și în examinările de țară. contextul istoricului bugetar și această uh, dimensiune a consolidării au fost discutate, dar noi nu vrem să judecăm pe nimeni în această etapă, ci analizăm uh, efectele politicilor de ocupare și împreună cu Consiliul de Ocupare și Politici Sociale vom discuta în 17 iunie urgența creșterii numărului de locuri de muncă și totodată discutăm uh, foarte îndeaproape cu Comitetul de Protecție Socială care și-a format propriile concluzii pentru a se asigura că persoanele vulnerabile nu sunt lăsate în urmă de măsurile de recuperare, vorbind mai ales despre faptul că la nivel european creșterea de dinainte de recesiune nu a îmbunătățit neapărat uh, situația acestor uh, aceste categorii sociale din Europa. Deci aceasta este o abordare tripartită, dar nu o să vă nu vă spun că va fi atât de profundă pe cum v-ați dorit dumneavoastră. Cred că asta va trebui făcut de altcineva deocamdată. Vis-a-vis de celălalt aspect pe care l-ați discutat, nu pot să uh, fiu un dezacord. Sper ca atât uh, ca nici guvernul spaniol și nici cetățenii Spaniei să nu aștepte ca acest comitet de ocupare să le facă treaba. Eu sper ca guvernul să facă ceea ce trebuie și cetățenii spanioli să își spună punctul de vedere așa cum au făcut-o la alegeri. Comitetul de ocupare este un uh, organism european și nu pretind pentru nimeni de aici că are rolul de a reproiecta sau de a reforma politicile unui stat membru. Cu toate acestea, noi încercăm să fim de ajutor și m-am ocupat uh, de acest uh, organism de peste 10 ani deja și am văzut progrese semnificative din 1997 încoace. Totul a început cu procesul uh, de la Luxemburg, cu creșterea de măsuri active și creșterea nivelului de participare parte și, după cum ați uh, spus, rezultatele la sfârșitul anului 2010 nu au fost așa cum ne-am așteptat. Însă coordonarea și cooperarea dă rezultate, dar nu așa cum ne-am fi așteptat. Mai sunt și alte întrebări? Doamna Bauer. Vă mulțumesc pentru uh, această ocazie. Eu aș dori să vă întreb următoarele. Ne confruntăm cu situația în care avem creștere fără uh, creșterea ocupării. Dumneavoastră sau grupul dumneavoastră de lucru vă ocupați de tendințele din interiorul uh, structurii ocupării forței de muncă. Ce se întâmplă acolo? Există vești noi? Există tendințe vizibile în cadrul uh, structurii ocupării? Aceasta este o întrebare. A doua, care este părerea dumneavoastră? Cum ar putea Fondul Social European să fie îmbunătățit pentru a fi mai eficient în domeniul ocupării. Um, yes, thank you. Sorry, um, not to be too rude, but I should have actually mentioned Mr. Kershas too. Uh, vreau să subliniez că această chestiune despre care vorbeați vis-a-vis -vis de măsurile Comitetului de Ocupare, vreau să vă reamintesc că, după cum am spus, noi uh, avem acest rol pe care l-am amintit deja. Iar uh, întrebarea referitoare la Fondul Social European, mai bine uh, o să o las deoparte, pentru că există un alt uh, comitet care se ocupă de acest fond. Sigur că avem schimburi de opinii cu ei și avem o idee despre cum ar putea contribui fondul social, dar uh, prefer să nu, am, să nu comentez nimic în mod direct pentru că e în afara autorității mele. Vis-a-vis de creșterea fără ocupare, este una dintre preocupările cheie ale comitetului nostru. Avem două întâlniri săptămâna aceasta, joi și vineri, și într-una din ele vom vorbi exact despre ce se poate face mai mult uh, de ministerele uh, ocupării, muncii și uh, afacerilor sociale pentru a îmbunătăți situația uh, șomerilor, mai ales a șomerilor pe termen lung, care au ieșit de pe piața muncii de foarte multă vreme sau chiar nu au fost niciodată pe piața muncii felul în care putem trata aceste provocări foarte presante și felul în care putem stimula angajatorii să-i uh, angajeze pe cei care au stat prea mult în băncile șomerilor sunt uh, probleme care sper să fie incluse în uh, acest raport al Consiliului de Ocupare și Politici Sociale, la care mă referim mai devreme. Dar sigur că aceste chestiuni nu vor dispărea de la sine. O altă problemă care va apărea în discuțiile noastre se va referi la programul de lucru. Știți că una dintre tendințele ocupării este ca firmele să transforme uh, lucrul cu normă parțială în uh, lucru cu, cu normă integrală, așa cum uh, s-a mai întâmplat în trecut. Și acesta va fi un punct de dezbatere în cadrul comisiei. Euh, Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eu aș dori să revin atunci la aspectele intervenției dumneavoastră, pentru că am fost destul de surprinși în timpul președinției belgiene de mobilizarea organizată de președinția belgiană pentru ca EBSCO să dispună de indicatori utili în discuția cu ECOFIN. Și știu că predecesorul dumneavoastră, Bruno Ecoche, considera că în echilibrul puterilor între EBSCO și ECOFIN, ideea de a dota EBSCO cu un set întreg de indicatori fiabili, credibili și utili, era absolut esențială și întrebarea mea este unde uh, suntem în acest moment, cum avansați cu acest dosar, pe de o parte și pe de altă parte. Știu că sunteți un uh, comitet de experți, dar atunci când uh, s-a publicat examenul anual de creștere, acesta a suscitat foarte multe critici mai ales în ceea ce privește conținutul său de natură socială și modul în care părea să evite practicile și nevoile de dialog social. Ați uh, avut dezbateri cu privire la pregătirea EPSCO în acest sens? Um. Yes, um, the... Da. Problema uh, Cu problema indicatorilor sunt de acord cu ceea ce v-a spus uh, Bruno și a menționat pe scurt acest monitor de performanță cu privire la care uh, vom ajunge la un consens săptămâna aceasta. Într-adevăr, el se bazează pe un set de indicatori dintr-o gamă foarte variată de indicatori. Noi am ales pe cei cheie care ne vor vorbi despre principalele provocări cu care se confruntă statele membre. Și este parte dintr-un cadru de evaluare realizat împreună cu Comitetul de Protecție Socială. Trebuie totodată să menționăm vis-a-vis -vis de um, studiul anual de creștere că reacționăm ulterior și avem un uh, rol în uh, raportul comun de ocupare, dar această perioadă din uh, toamnă și uh, programul de supraveghere care va realiza un raport pentru decembrie are rolul De fapt, el va fi publicat înainte de studiu și aceasta va fi contribuția noastră înainte de valoarea generală a Comisiei. Este o încercare, pe de o parte, de a stabili o agendă de ocupare și politici sociale înainte de pachetul Comisiei și, pe de altă parte, în același timp, Sper, dar nu știu dacă s-a ajuns la o decizie finală, ca și Comitetul de Protecție Socială să realizeze un raport uh, cu privire la dimensiunea socială, mai ales uh, referitor la sărăcie și excluziune. Și dacă toate acestea vor merge bine, atunci Consiliul de Ocupare și Politici Sociale va fi primul care va revizui și ar trebui să, facă, să poată face acest lucru atât cu privire la ocupare, cât și cu privire la aspectele sociale mai vaste. Petite question euh, complémentaire puisqu'on a Încă o întrebare pentru că avem uh, timp. În textele legislative pe care le discutăm noi aici uh, periodic în uh, Comisia pentru Ocupare și în uh, directiva privitoare la timpul de lucru, în legătură cu care am votat în legislatura precedentă, am zis că am dezvoltat foarte mult timp acea directivă și am discutat despre angajarea, angajamentul patronilor sociali de a uh, face tot posibilul pentru a găsi un uh, acord, ajunge la un acord în cu această directivă. Aș vrea să știu dacă la nivelul MCO s-a vorbit despre această directivă sau dacă așteptați să vină o propunere din partea Comisiei pentru a iniția o dezbatere în cadrul LEMCO pe această temă. A doua întrebare. În uh, pachetul guvernanță economică Uh, se află o propunere care nu este uh, pe masă în mod oficial, dar care este dezbătută pe toate culoarele Parlamentului, și anume uh, problema sistemului de sancțiuni care s-ar putea traduce prin micșorarea sumelor acordate statelor membre prin Fondul Social european. Ați vorbit despre acest subiect uh, și dacă da, în ce termen ați discutat despre acesta și în ce măsură aveți dumneavoastră vreo influență? Da, mulțumesc. Uh, am uitat să vă răspund la întrebarea referitoare la dialogul social uh, mai devreme. Vă rog să mă iertați. Voi răspunde la această întrebare acum vreau să vă spun că noi uh, nu uh, avem uh, niciun fel de rol și nu discutăm legislație în comitetul nostru pentru ocuparea forței de muncă. Avem grupul de lucru care se ocupă de acest lucru. Rolul MCO este stabilit în articolul 148 și se bazează pe procesul de la Luxemburg, strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă. Rolul nostru este nelegislativ așadar, însă trebuie să menționez că dorim să creștem uh, dialogul cu uh, Comitetul Economic și Social și, în plus, am uh, consolidat relația cu partenerii noștri sociali cu care ne întrunim anul acesta în mod oficial de trei ori. Am discutat raportul comun privind ocuparea, și ne vom uh, întâlni încă o dată cu uh, partenerii sociali înainte de Consiliul din decembrie privind politicile sociale. Și ei vor avea ocazia de a contribui la procesul de pregătire al declarațiilor noastre înainte de um, raportul uh, anual de privind creșterea. Însă repet, în esență noi nu jucăm niciun rol în procesul legislativ. În ceea ce privește guvernanța economică și uh, condiționalitatea privind Fondul Social European, acest fond uh, aparține Comitetului Tehnic de Resort. Însă, cred că va trebui să ne gândim în ce măsură Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă poate veni cu uh, un aviz, cu recomandări în legătură cu uh, restructurarea Fondului Social European. Voi uh, discuta în uh, comitet această idee pe care mi-ați sugerat-o dumneavoastră. Foarte bine, mă bucur că Faptul că ați trecut uh, pe la noi a contribuit uh, cât de puțin la um, programul dumneavoastră de la Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă. Văd că nu mai sunt întrebări, așadar uh, vă mulțumim pentru prezență. Și vă rog să nu ezitați uh, să vă adresați nouă pentru uh, orice chestiune. Dacă considerați că este util să veniți și să vă întâlniți cu membrii comisiei noastre, vă rog să nu ezitați să ne contactați, uh, vă primim cu bucurie. Vă mulțumim foarte mult! Très bien. Euh, notre euh, échange de vues est... Dat fiind că am terminat uh, mai devreme acest uh, schimb de opinii, vreau să-i mulțumesc uh, doamne Regina Bastos pentru că este deja aici și putem continua discuția cu examinarea proiectului său de raport, o inițiativă foarte importantă a Comisiei uh, în domeniul strategiei pentru noi competențe și locuri de muncă. Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă se numește raportul doamnei Bastos și îi voi da acum cuvântul pentru a ne prezenta raportul său Doamna Bastos, veți fi uh, raportoare pe fond pentru acest subiect și vom primi uh, avize din partea Comisiei ITRE, Regii, Culci, FEM. Aveți cuvântul. Merci, eh, Madame la Présidente. Eh, é para mim um privilégio poder apresentar o projeto. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, că am uh, ocazia de a prezenta un proiect de raport pentru acest subiect foarte important, uh, agenda pentru noi, competențe și locuri de muncă, în contextul unei crize economice, financiare și sociale care are impact asupra întregului continent european. Șomajul este foarte ridicat în Europa, la ora actuală, 23% dintre europeni sunt șomeri la ora actuală, conform uh, Eurostat. 21% uh, uh, dintre aceștia sunt tineri. Acest lucru va avea consecințe foarte grave pentru durabilitatea sistemului de asigurări sociale. De aceea trebuie să creăm locuri de muncă și să găsim persoane cu competențele necesare pentru a ocupa aceste poziții. Comisia Europeană ne-a prezentat o comunicare în legătură cu agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. Acest text ne-a fost prezentat în uh, noiembrie 2010 la Strasburg. Foarte recent, deci. În mare, această agenda este strategia 2020 în favoarea unei creșteri inteligente, durabile. Toate aceste eufemisme pe care le-am uh, auzit uh, până acum, în fine, se regăsesc în această strategie. Comisia a încercat uh, să își aducă contribuția pentru a crește rata ocupării în Europa Comisia Europeană a făcut uh, o evaluare și în urma acesteia a ajuns la trei concluzii. Că există un potențial important de creare de locuri de muncă în Europa, fie că e vorba de uh, locuri de muncă de substituire în domeniul sănătății, um, informației și comunicării sau în domeniul prestării de servicii. A doua concluzie a Comisiei este că vor crește cerințele privitoare la competențe pentru toate tipurile de uh, profesii și la toate nivelurile. Vom avea nevoie, va trebui să fim printre cei mai bine pregătiți și acest lucru trebuie să se întâmple cât de curând. Pe termen lung trebuie să existe o mai bună corespondență între cerere și ofertă în ceea ce privește competențele pe piața muncii. Această abordare a Comisiei uh, ni se pare corectă. Am uh, găsit uh, foarte interesantă analiza efectuată de CFDOP s-au uh, definit patru domenii de intervenție, și anume piețele muncii, mâna de lucru uh, calificată, condițiile de lucru mai bune și crearea de locuri de muncă și, de asemenea, cercetarea și căutarea de uh, mână de lucru. Ceea ce avem noi în vedere în proiectul de raport a fost uh, să fim cât mai subcinți, în primul rând. Vor fi uh, necesare mai multe etape pentru a putea uh, să ne atingem obiectivele finale. Nu putem realiza totul prin acest document. Însă, am încercat să conturăm în acest raport cele mai importante recomandări vom uh, încerca să ajutăm la formarea de mână de lucru competentă, bine pregătită. Între 2006 uh, și 2020 va trebui ca nivelul uh, de pregătire al persoanelor să crească de la 25% la 31%. vor exista și locuri de muncă la care uh, competențele nu vor trebui să fie atât de, uh, de mari, de crescute, însă numărul acestor locuri de muncă va scădea. Între 2006 și 2010 se intenționează ca nivelul Uniunii Europene să fie la 25 uh, sau 26 de milioane de locuri de muncă noi. Vom crea 29,6 milioane locuri de, de locuri de muncă noi, 4 milioane dintre acestea vor proveni din uh, reorientarea uh, unor persoane, unor persoane. Va trebui să ne reorientăm structurile economice și de formare pentru a face față acestor provocări. În raportul meu insist și asupra migrației. Migrație către Europa și către exteriorul Europei. Am analizat componența populației active și am insistat asupra necesității uh, de a ne pregăti pentru tranziția la o economie verde în special în uh, sectorul energetic, uh, tratamentul apei, al deșeurilor, agriculturii, va trebui să fim pregătiți să facem față acestor provocări la care ne va supune economia și situația actuală. Va trebui să ne folosim resursele umane în mod optim și să ne asigurăm că populația dobândește competențe noi. Va trebui să pariem pe um, populația activă pentru a, care va trebui să facă față acestei situații. Trebuie să ne concentrăm pe angajarea tinerilor, să îi încurajăm să nu mai abandoneze școala. O altă provocare va reprezenta și mobilitatea lucrătorilor. Trebuie să ușurăm circulația lucrătorilor în interiorul Uniunii Europene. Se acordă o atenție deosebită sectorului, uh, sectorilor economice care generează locuri de muncă în Europa. IMM-urile trebuie să aibă acces mai facil la credite și ele trebuie să fie implicate în uh, măsuri pe termen uh, scurt uh, și ele trebuie să participe la formarea și pregătirea lucrătorilor. Pentru că se insistă foarte mult pe formarea continuă. Acestea sunt punctele cele mai importante uh, din proiectul meu de raport. Uh, mă voi opri aici pentru a putea avea un prim schimb de opinii cu colegii. Acest uh, punct a fost plasat pe de zi a reuniunii din 15 iulie. Va avea loc o discuție cu partenerii sociali. Vom avea astfel ocazia să ascultăm uh, puncte de vedere din uh, mai multe uh, unghiuri. Și vom incorpora contribuțiile parenilor sociale în acest raport. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnul Sercas și apoi doamna Schröter. Domnule Sercas, mulțumesc, doamnă președinte. Rovana Plumb este raportoarea din umbră și ni se va alătura imediat. Însă, până atunci, nu vreau să ratez ocazia și să spun în numele raportoarei din umbră care sunt observațiile noastre. Îi mulțumesc doamnei Bastos pentru modul în care a pregătit acest raport extrem de important. Uh, Raportul răspunde unor inițiative noi și vom face tot ce este posibil pentru ca acest document să transmită un mesaj clar din partea Parlamentului European. Ceea ce contează pentru viitor este să putem răspunde cu calificări suficiente și competențe suficiente pentru noile locuri de muncă create. Deși uh, subiectele sunt mult mai complexe de atât, aș dori să insist pentru un moment asupra trei chestiuni. La anumite subiecte credem că e nevoie de o nuanțare suplimentară, pentru că suntem puțin sceptici în ceea ce privește flexicuritatea, mai ales la liniatul 6. simplific lucrurile, da? Grupul nostru, sigur că uh, este deschis față de această noțiune de flexicuritate, dar trebuie să înțelegem că acesta este un model care vine din țări foarte avansate, care au capacități importante de investiție, de investiții. Aceste state au uh, structuri de care alte țări nu uh, beneficiază. Impunerea acestui concept de flexicuritate în mod general pentru toate statele membre cred că ar însemna să nu ținem cont de situația financiară a acestora. Uneori este dificil să aloci uh, fonduri suficiente pentru șomaj, etc. În anumite cazuri se pune accentul pe flexibilitate și nu pe securitate. Mm, unele țări se află în uh, într-o situație dificilă sau chiar în incapacitatea de a garanta flexibilitatea și securitatea. Și atunci ar trebui să dispunem de niște elemente de diagnostic și să nu um, ne facem niște afirmații absolute aici. Dar flexicuritatea nici nu trebuie să fie văzută ca o soluție pentru toate relele din lume. Um, dacă ea nu este aplicată așa cum trebuie, e bine, nu putem avea o singură soluție pentru toate problemele. Disciplina bugetară acum, clar, trebuie să o susținem, dar nu putem avansa numai cu această idee trebuie să spunem că, în plus față de disciplina bugetară necesară, mai avem nevoie și de altceva. La cheltuielile curente, cheltuielile administrative ale uh, instituțiilor publice, disciplina bugetară nu înseamnă același lucru ca în cazul investițiilor publice. La oportunitățile pentru tineri trebuie să punem accentul pe creșterea activităților economice, pe creșterea economică. din punctul meu de vedere, raportul este puțin unilateral. Se vorbește prea mult despre disciplina bugetară. Da, este necesară, dar trebuie să vorbim și despre programele de relansare economică de care avem nevoie. Regina a menționat câteva aspecte legate de egalitatea de șanse și de educație, însă Trebuie să subliniem că nu trebuie să lăsăm pietele să se ocupe de aceste subiecte. Trebuie implicat aici învățământul public, trebuie uh, concepute măsuri pentru sprijinirea categoriilor defavorizate. Nu inițiativele private pot să contribuie la egalitatea de șanse. Nu banii sunt cei care vor rezolva lucrurile, pentru că persoanele care se află în această situație de inegalitate, persoanele defavorizate, nu vor avea suficienți bani pentru a plăti mm, cursurile de formare despre care se vorbește. Oricum, uh, mi se pare totuși că, în ciuda acestor uh, afirmații, uh, raportul este bine construit. Doamna Schroeter, mulțumesc. Da, îi dau dreptate domnului Sercas pe mai multe puncte. Comisia a în, în așteptarea comunicării prezentate de comisie, eu speram că acest document um, urma să corespundă cu viziunea noastră în ceea ce privește posibilitățile de creare de locuri de muncă în economia de astăzi și speram că acest lucru putea să fie demonstrat de către experții comisiei. Acum însă când citesc uh, uh comunicarea, vă, uh, văd că accentul cade pe o piață a muncii flexibilă și nu pe aceleași lucruri ca și, uh, ca și noi, ca, ca și cele care contau pentru noi. Mi se pare că se diminuează drepturile lucrătorilor. Uh, și asta nu vine întâmpinarea așteptărilor noastre, așteptărilor poporului spaniol, de exemplu. Constatăm că tinerii spanioli cer o altă politică de ocupare și nu are nicio legătură cu ceea ce propune Comisia, cel puțin nu în prima parte. Îi mulțumesc uh, raportoarei pentru că a deplasat accentul spre noile competențe. spre posibilitățile de formare, spre locurile de muncă ecologice, spre capacitatea de a face față provocărilor situațiilor viitoare, pe posibilitatea de a profita de oportunitățile care există. Însă mi-aș dori ca raportul să se concentreze mai mult pe următoarele aspecte. De exemplu, ne-am pus întrebarea ce înseamnă formarea, ce înseamnă flexibilitatea atunci când vorbim despre locurile de muncă ecologice. Am vorbit despre noi sectoare în care trebuie să fim mai flexibili și unde este nevoie de formare continuă. Da, aceste lucruri sunt importante, însă Comisia vorbește și despre alte domenii uh, Și nu trebuie să uităm ceea ce am spus în alte rapoarte cu privire la dreptul muncii. Da, raportul dumneavoastră este esențial pentru noi, dar uh, cred că mai sunt și alte puncte prioritare unde trebuie să luăm o decizie. trebuie să vedem care sunt posibilitățile de noi locuri de muncă pe care le putem oferi tinerilor, care sunt răspunsurile pe care le putem aduce tinerilor care au ieșit uh, să uh, demonstreze în Spania. Care sunt capacitățile statelor membre și sunt de acord în acest sens cu domnul Sercas. Haideți să vedem unde sunt posibilități de investiții. Haideți să vedem care sunt nevoile reale de investiții. Care sunt posibilitățile de parteneriat între guverne, salariați, patronate, pentru a putea cu adevărat beneficia de posibilitățile care există și atunci când e vorba de educație, de formare continuă. acestea trebuie să fie puse în slujba creării locurilor de muncă. Îi mulțumesc raportoarei pentru analiza efectuată, care este cu adevărat excelentă și proiectul său de raport ne dă foarte multe posibilități de, reflecție. de reflexie. Doamna Mora, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei noastre, Regina Bastos, pentru excelentul document elaborat și așa cum a spus Elizabeth Schröder, acest document corectează foarte bine unghiul uh, abordat de comisie, schimbând accentul de la flexicuritate către o proiecție uh, orientată spre noile competențe și spre noile locuri de muncă. Regina Bastos a subliniat foarte bine provocările esențiale uh, cărora va trebui să le răspundem, mai ales uh, scăderea ratei șomajului, mai ales la tineri, dar și reînnoirea locurilor de Uh, dar și reocuparea locurilor de muncă care se vor elibera odată cu plecarea unor categorii importante uh, de populație la pensie și crearea uh, unor locuri de muncă care să fie adaptate nevoilor mondializării și nevoilor companiilor. Aș mai adăuga trei puncte care mi se par foarte importante. Primul se referă la lupta împotriva șomajului și mai ales combaterea șomajului printre tineri. Alessandro Serca s-a insistat și el foarte mult pe acest subiect. Ne dăm seama astăzi că țările care rezistă cel mai bine față de creșterea șomajului în rândul tinerilor sunt cele care au un model de formare care combină formarea academică cu uh, modele de învățare în alternanță, în colaborare cu uh, companiile. Sunt, deși sunt de acord cu Regina pe mare par, în mare parte uh, cu ceea, ce a spus, uh, cu ceea ce a scris în raport, trebuie să subliniez că aceste modele de alternanță nu ar trebui să fie rezervate tinerilor care uh, au înregistrat un eșec în învățământul tradițional, învățământul academic. Nu, este vorba despre uh, formări care au a, a, același rol, care sunt complet echivalente. Mă gândesc, de exemplu, la uh, formarea medicilor, care mm, conține și modele de uh, educație în alternanță. Și Cred că trebuie să uh, umplem această sau să, să desfințăm această barieră care există între învățământul academic și uh, formarea practică în cadrul întreprinderilor. Este un uh, alt mod de a privi lucrurile, nu este ușor, dar trebuie să luăm în calcul. când într-o țară ca Spania 44-45% dintre tinerii între 18 și 25 de ani sunt în situație de șomaj, e bine, cred că într-o astfel de, într-un astfel de moment trebuie să ne punem întrebări. Deci, trebuie să spunem că nu poate exista o formare uh, eficientă în întreprinderile private dacă nu uh, îmbunătățim sistemul de mentorat. a forma niște tineri uh, într-o companie, într-o întreprindere, în mod practic, nu înseamnă numai a-i pune uh, lângă o persoană cu experiență care știe să-și facă treaba. Nu înseamnă că mm, știința li se va transfera așa automat. Nu. Ei trebuie să fie însoțiți, să facă dintr-un, parte dintr-un proces mai complex de adevărată învățare prin alternanță. Și aici este foarte importantă formarea mentorilor din companii, din întreprinderi. Situația din statele membre ne obligă să rezolvăm această situație într-un mod profesionist. A doua sugestie, așadar, pe care o fac pentru a fi mai eficienți. Și îmi permit, Regina, să mai fac și o a treia sugestie. Toată lumea este de acord cu această agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă. Însă, așa cum se sugerează în alineatul 9, într-un mod foarte pertinent, uh, trebuie să facem față noilor nevoi. Înțeleg că e vorba de nevoile în ce locurile de muncă ecologice, etc., dar toate sectoarele profesionale trebuie să uh, se mobilizeze și să reflecteze la aceste noi nevoi profesionale. La aceste noi nevoi profesionale și trebuie ca tot acest proces să fie realizat într-un mod pertinent și precis la nivelul fiecarei ramuri profesionale și pentru fiecare tip de calificare pentru ca Europa să arate calea pe care trebuie să o abordeze statele membre tocmai pentru ca formarea profesională să răspundă noilor nevoi pe care le au întreprinderile. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Lin. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze că Marin Harkin nu poate fi aici, nu se simțea prea bine, însă eu nu o să vorbesc în numele ei vis-a-vis -vis de acest raport. L-am parcurs însă destul de repede și cred că e un raport excelent pe baza raportului destul de bine al, de bun al Comisiei. Uh, și unele dintre chestiunile pe care mă bucur că le-ați abordat se referă printre altele la instructaje și stagii. Vorbiți despre furnizarea de noi locuri de muncă. Eu întotdeauna mă tem că aceste formări noi nu sunt nimic decât formări și nu merg nicăieri. De aceea mi se pare important să specificăm clar faptul că vorbim despre formare pentru ocuparea unui loc de muncă, nu doar formare după care acei tineri să se ducă acasă tot șomeri. Din nou, când vorbiți despre recunoașterea reciprocă a competențelor, mă bucur că vă referiți și la extinderea acesteia în uh, anumite zone dincolo de Uniunea Europeană, pentru că este important ca pentru unii cetățeni din afara uh, Uniunii Europene să uh, asigurăm aceeași recunoaștere și mă bucur că ați abordat și, de, și acest aspect. Sistemele de studiu au de-a face și cu uh, activitatea lui Thomas Mann vis-a-vis -vis de îmbătrânirea activă și rezoluția privind îngrijirea pe termen lung a persoanelor. Cred că Kinga Gantz de, uh, depusese un amendament vis-a-vis -vis de formarea pentru sistemele de uh, îngrijire și felul în care acestea sunt recunoscute. Poate putem uh, detalia ideea puțin mai, puțin mai mult, dar oricum vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Uh, vorbeați și de flexicuritate, așa cum a făcut-o și domnul Sercas. Am notat ceea ce a spus el, dar eu văd că spuneți doar că flexicuritatea singură nu poate rezolva criza. Asta este adevărat, mai ales în cazul grupurilor dezavantajate, cum sunt uh, lucrătorii puțin calificați, persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Mă bucur și că ați introdus politicile de mainstreaming. Uh, și nu doar vis-a-vis de persoane uh, cu dizabilități, ci de vis-a-vis de toți cei uh, lăsați în afara uh, politicilor generale și să dezvoltăm și această idee. Dar mă bucur că vorbiți de egalitatea de gen și fără să spuneți, așa cum facem noi odată, câteodată în, com- în comisia noastră, că uh, egalitatea de genul se referă la introducerea de mai multe femei pe piața muncii, ci că e vorba și de femei și de bărbați. Și eu mă opun acestei idei uh, destul de des când vine în uh, discuție. Uh, vedem uh, că, de exemplu, că îngrijirea copilului e o chestiune care ține de femei și nu de familii și ați reușit să abordați acest lucru foarte bine în raportul dumneavoastră, vorbind despre participarea femeilor și a bărbaților la piața muncii. Cred că este un raport excelent. Voi depune câteva amendamente, dar doar ca să adaug la ceea ce ați uh, spus deja dumneavoastră. Știu că Helen Harkin va avea și ea câteva observații ca raportor din umbră. Mulțumesc! Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu este cazul, așa că dau din nou dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Ceaba Ierjili. Euh, de, de, de, de politic. Vis-a-vis de unitatea politicilor. Poate să ne spuneți puțin care este situația vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a acestei inițiative în cadrul Comisiei Europene și care este natura dezbaterii, inclusiv cu statele membre, felul în care utilizează ei această inițiativă în strategia proprie. Yeah. Um, thank you very much. Um... Da, vă mulțumesc. Uh, Singur, o să vă spun câteva idei foarte scurte vis-a-vis -vis de implementare acestei inițiative. După cum știți, această inițiativă emblematică a fost propusă ca o contribuție la uh, a ajunge la uh, cifra de ocupare de 75%. Acordăm o nouă importanță flexicurității îmbunătățirii competențelor, calității locului de muncă și contribuției la crearea de noi locuri de muncă. Printre aceste acțiuni cheie, 13 la număr, s-a pus deja în aplicare sau s-a propus ca eveniment uh, anual formul social tripartit, inclus în inițiativa emblematică pe post de instrument care să îi implice pe partenerii sociali în implementarea inițiativei și a politicilor de flexicuritate. Acest forum social tripartit a avut loc în 10-11 martie anul curent. Am avut discuții de grup pe baza celor patru priorități ale agendei. Noi spunem că a fost un eveniment reușit și am primit uh, feedback destul de important din partea partenerilor sociali cu privire la diverse propuneri și am zis că uh, ar fi bine să fie un eveniment anual de acum încolo. Un alt eveniment important referitor la flexicuritate ar fi o conferință a factorilor interesați în care să discutăm diversele propuneri elaborate în această comunicare. Data acestei conferințe ar fi 14 noiembrie și ea se va bucura de participarea factorilor interesați, uh, statelor membre și uh, partenerilor europeni. Deci cred că uh, este foarte bună sincronizarea cu raportul dumneavoastră pentru că el va veni la timp și va aduce o contribuție importantă la această dezbatere de uh, dezvoltarea conceptului de flexicuritate. Tot ținând de flexicuritate, uh, Digi Educație și Cultură pregătește o comunicare privind uh, pachetul de învățare pe tot parcursul vieții, care se va publica în curând, în iunie-iulie, din câte știu, nu, dar nu știu data exactă. Există și alte inițiative, marea majoritate programate pentru anul viitor, Panorama Europeană Scris, ESCO și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, vom elabora și vom propune un set de principii de orientare care să creeze condițiile adecvate pentru um, crearea de locuri de muncă și această acțiune este prevăzută tot pentru începutul anului viitor. Iată pe scurt cam care este situația în momentul de față și așteptăm cu nerăbdare să vedem raportul și contribuția dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru lămuriri. O să dau din nou cuvântul acum raportoarei. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că apreciez foarte mult uh, contribuțiile colegilor din diversele grupuri politice. Este vorba de un subiect foarte delicat, chiar emblematic, aș spune. În acest sistem în care evoluăm, trebuie să pregătim uh, vechea Europa să se confrunte cu noile provocări ale acestei crize. Și contribuțiile noastre sunt foarte utile și se concentrează pe aspectele esențiale. Trebuie ca Uniunea Europeană să se doteze cu dinamism economic și cu creștere care să favorizeze o uh, creșterea locurilor de muncă grație întreprinderilor care sunt uh, motorul nostru, trebuie să se insiste pe persoane. Persoane calificate, persoane instruite și să le furnizăm locuri de muncă care să le faciliteze viața. Toate aceste contribuții sunt foarte utile, sunt în acord cu cultura noastră europeană și cu modelul social. Cred că aceasta este preocuparea noastră, să fim în avangarda dinamismului într-o economie globalizată. Dar, în același timp, trebuie să creăm contexte umane, personale și să îi mulțumim pe cetățenii care vor o bunăstare mai mare. Vis-a-vis -vis de flexicuritate acum, aceasta trebuie să fie un model adaptabil circumstanțelor concrete. Eu am avut această preocupare de la început în cadrul acestui proiect de raport. Am vrut să existe dinamism la nivelul pieței muncii, dar nu trebuie să cristalizăm lucrurile pentru că piața va oferi răspunsuri dinamice. Acest lucru trebuie dovedit de la o zi la alta, dar trebuie ca acest dinamism să fie sprijinit de strategii locale și regionale. Apoi, vis-a-vis -vis de formare și instruire, să fim prudenți. Să fim prudenți în ceea ce privește persoanele care vor furniza această formare, să adaptăm oferta la cerere. Toate aceste aspecte sunt foarte importante și sper, cum au spus colegii Sercas și ceilalți intervenienți, să putem consolida ideea în pe baza căreia trebuie să ne pregătim strategia vis-a-vis de o etapă care este un adevărat stimulant să răspundem problemelor serioase, cum este ocuparea tinerilor. Aștept cu plăcere conferința la care a făcut referire reprezentantul Comisiei. Flexicuritatea este o chestiune controversată și aștept, cum am spus, cu nerăbdare această conferință și aș, totodată sper ca și audierea din 15 iunie să fie utilă. Vă invit cu toții acolo pentru a vă putea aduce contribuția pozitivă ca întotdeauna. Mulțumesc! Într-adevăr, în 15 iunie va avea loc o audiere cu diversi parteneri sociali, iar termenul de depunere a amendamentelor s-a fixat pentru data de 7 iunie, deci înainte de această audiere. Ele vor fi uh, examinate în 12 și 13 iunie deci, uh, o parte din elementele pe care le vom uh, auzi în 15 iunie vor trebui introduse prin uh, amendamente de compromis și așa mai departe. Dar sunt convinsă că stăpâniți toate aceste tehnici. Am terminat acest subiect acum și trecem la punctul 14. Prin urmare, dau cuvântul colegului nostru, Traian Ungureanu, pentru examinarea amendamentelor de compromis la raportul dumnealui, unde avem competență de fond vis-a-vis -vis de promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Domnule raportor, aveți cuvântul pentru a ne prezenta aceste amendamente de compromis redactate de la numărul foarte mare de compromise pe care le-ați avut. Da, aveți. Of Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport uh, se referă la mobilitatea lucrătorilor. Colegii mei au uh, participat foarte mult la pregătirea acestui uh, raport și pentru asta le sunt foarte recunoscător. Voi încerca acum să prezint uh, pe scurt compromisurile la care am ajuns. Voi începe cu primele două, compromisurile A și B, la care am ajuns pentru a stabili chestiunile care nu au fost adresate în mod adecvat în ceea ce privește mobilitatea, din punct de vedere al mobilității. Am menționat aici lipsa de măsuri sau soluții concrete la problemele legate de mobilitate. Acest fragment este luat din uh, comunicarea Comisiei și cred că acest lucru reprezintă un semnal din partea Parlamentului că trebuie să se ia măsuri măsuri concrete care trebuie să fie puse în aplicare. Încă un aspect care ține de aceste două compromisuri, A și B, este legat de necesitatea de a păstra dreptul uh, persoanelor care încearcă să se mute către noi piețe ale muncii. Aici trebuie să subliniez dreptul de a vota, un aspect pe care eu îl consider crucial. Cred că lucrătorii europeni trebuie să simtă că aparțin unei uniuni și că acest lucru nu afectează drepturile sau răspunderile lor civile, nici atunci când uh, ele țin de statul de origine. Compromisul C cred că a fost cel mai dezbătut dintre compromisuri. Mai multe chestiuni trebuie să fie menționate când discutăm compromisul C. În primul rând, echilibrul între cadrul legislativ, cadrele legislative naționale diferite în domeniul ocupării. Există diferențe foarte clare între sistemele legislative naționale. Concluzia mea a fost că trebuie să se ajungă la un uh, acord colectiv și cred că trebuie să se garanteze condiții de loialitate și de condiție de uh, competență loială. Acest lucru este garantat de principiul că un loc de muncă trebuie să presupună același nivel de cunoștințe și abilități. Și de aceea cred că diplomele trebuie să fie tratate și să aibă statut egal de la un stat la altul, indiferent care este statul de origine al deținătorului diplomei. Deci nu trebuie să se facă uh, și trebuie să se evite pe cât posibil dumpingul social sau salarial. Raportul uh, meu abordează o temă foarte delicată și anume drepturile lucrătorilor migranți uh, la, de acces la sistemul de sănătate. Țara gazdă trebuie să aibă acces la evidențele medicale, la fișa medicală a lucrătorilor migranți și nu trebuie să existe niciun fel de dificultate de a acces la aceste fișe medicale. Trebuie să ținem cont de faptul că sistemele de sănătate variază foarte mult de la un stat membru la altul și Raportul meu nu uh, are rolul și nu își propune să solicite o armonizare a sistemelor de sănătate. Nu uh, vreau să spun că de acum încolo toate sistemele de sănătate trebuie să fie identice. Însă am semnalat această problemă. Compromisul E about the um, correct frame of the labour uh, uh, it's, it's, it's compromise is, um, um, is set to... Compromisul C, se corectează vorbitorul, are ca scop corectarea cadrului legislativ. Ceea ce vreau eu să spun este că suntem cu toții de acord că migrația este un fenomen benefic pentru economia Uniunii Europene. Cu toate acestea, există studii care subliniază atât aspectele pozitive, cât și punctele slabe, dezavantajele pe care le poate prezenta fenomenul migrației pentru un stat, membru sau altul. Cu toții suntem de acord că trebuie să ne concentrăm pe beneficii, care sunt prea bine cunoscute dar unor trebuie să acordăm atenție și dezavantajelor care unor nu, de care unor nu se ține cont. Dacă comparăm uh, aspectele pozitive cu cele negative um, și dacă analizăm toate aceste aspecte, ne putem crea o imagine de ansamblu mai precisă și putem trage concluzia că beneficiile migrației sunt mai ample decât dezavantajele prezentate de acest fenomen. The importance of, uh... Compromisurile F și G discută despre accesul la informație a lucrătorilor migranți prin sistemul EURES Compromisul H nu a pus deloc probleme. El spune că mobilitatea nu trebuie uh, privită ca un fenomen monopolizat de tineret. Piața muncii în Europa are nevoie și de lucrători cu experiență. Mobilitatea mâinii de uh, lucru trebuie să fie aplicabilă tuturor grupurilor și vârstelor de uh, grupurilor de vârstă. Compromisul I vorbește despre relația dintre sistemul educațional și uh, piața muncii și spune că sistemele de învățământ trebuie să țină cont de nevoile și de cererea de pe piața muncii. Recunoașterea diplomelor este un aspect vital și, de asemenea, recunoașterea calificărilor pentru profesiile reglementate este încă un aspect extrem de important dacă dorim să avem o reală convergență economică și socială în cadrul Uniunii Europene. Compromisul J abordează un uh, aspect foarte specific și anume chestiunea legată de utilizarea limbilor străine care a dus în trecut la practici abuzive față de lucrătorii migranți. Această situație trebuie să se schimbe. Compromisul K vorbește despre faptul că Europa are nevoie de migrație pe piața muncii și uh, citează procentele populației care folosesc dreptul de a lucra într-un alt stat membru, procent care la ora actuală rămâne încă mic. Compromisul L se referă la recunoașterea diplomelor și, la, și a calificărilor profesionale. pentru a răspunde în mod adecvat cererii pieței muncii. Pe scurt, uh, acesta este sumarul compromisurilor la care am ajuns până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vom începe acum uh, dezbaterea. Îi voi da cuvântul doamnei uh, Blin Chiaveciuite. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru um, eforturile depuse, pentru elaborarea acestui raport și pentru um, amendamentele de compromis. Negocierile pe marginea textului amendamentelor de compromis um, nu au fost ușoare, Însă mă bucur foarte mult că am ajuns la un acord în privința majorității amendamentelor de compromis. Am reușit să ajungem la un acord în legătură cu condițiile de lucru, cu dumpingul social, cu prevenirea acestor aspecte și am reușit să convenim și asupra necesității consolidării recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale și a diplomelor. Un aspect de asemenea foarte important. E mare păcat că nu am reușit uh, să ajungem la un acord în privința fostului compromis F. Vreau să uh, susțin acum opinia doamnei Zimăr, domnului Zimăr, care dorea introducerea condițiilor de lucru și a salariilor și dreptul de a se alătura unui sindicat. Cred că aceste aspecte sunt de importanță crucială dacă dorim ca lucrătorii care migrează în cadrul Uniunii Europene um, trebuie să um, beneficieze de condiții egale în orice stat membru. Vă amintesc că mâine la Comisia Libe vom vota avizul privind uh, încurajarea circulației mâinii de lucru Sper că se va considera că aceasta reprezintă o contribuție valoroasă pentru pregătirea unui uh, raport uh, foarte bun uh, privitor la migrația lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Doamna Lina are cuvântul. Mulțumesc. După cum am spus, doamna Harkin, care este raportor din umbră, nu se simte bine și, din păcate, nu ne-a putut însoți astăzi aici, dar m-a rugat să citesc un, o scurtă declarație. Vreau, primul să mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse și pentru toate amendamentele de compromis uh, elaborate. Se bucură că uh, multe amendamente ALDE au fost uh, incorporate în text și se bucură foarte mult și este mulțumită de um, rezultatul muncii dumneavoastră așteaptă cu mult interes um, cooperarea la următoarea rundă de negocieri. Când va reveni, uh, doamna Harkin, vă va spune aceste lucruri și personal. Domnul Christensen are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doresc și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru că a reușit să elaboreze un text foarte echilibrat în, în aceste variante de compromis. În ceea ce privește negocierile colective și în ceea ce privește legislația din statul de origine. Am cerut cuvântul pentru că compromisul la comentariul la compromisul B și la compromisul F referitor la accesul la informații mi-au atras atenția. Uh, noi avem exemple concrete în acest sens în Danemarca. Am constatat că lucrătorii migranți nu dispun de documentele necesare care le permit accesul la uh, îngrijiri de sănătate în spital. O persoană care a căzut, de exemplu, de pe o scară uh, s-a găsit uh, în situația foarte complicată de a trebui să plătească 2 milioane de coroane daneze și nu se știa cine va deconta aceste cheltuieli, pentru că nu avea uh, documentul A1 care prevede, stipulează că este angajatorul responsabil de suportarea acestor cheltuieli. Uh, Trebuie să subliniem acest lucru în compromis și anume că persoana care se deplasează în Europa trebuie să uh, aibă drept la tratament în spital. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann. Ähm, Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste explicație. Nu am putut asculta toată prezentarea pentru că eram uh, angajat într-un vot. Dar uh, mă refer acum la amendamentul 104. Anul trecut, când uh, am purtat negocierile, ne gândeam uh, ce se va întâmpla odată cu data de 1 mai când uh, uh, se acorda libertatea circulației lucrătorilor? Și aș dori să-l întreb pe raportor ce părere are despre amendamentul 104 cu privire la consecințele asupra pieței muncii. Uh, Um, am avut uh, niște mm, măsuri tranzitorii în trecut în Germania și am putut să le extindem. Um, am avut experiențe pozitive pentru că multă lume își făcea griji mm, în legătură cu uh, această libertate de mișcare a lucrătorilor, însă ne-am dat seama că lucrurile s-au petrecut bine. Uh, pentru că multe persoane de, care sosesc pe piața muncii nu sunt uh, neapărat persoane cu experiență, ci sunt tineri care trebuie instruiți, care sunt formați. Și uh, aceste măsuri tranzitorii până în octombrie 2012 uh, față de acestea, aș dori să știu care sunt așteptările raportorului și dacă consideră că acestea nu mai sunt necesare. Și uh, mă întreb dacă s-au făcut și niște studii în acest sens. Într-adevăr, trebuie să comparăm care erau previziunile în trecut și ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Cred că ar fi o idee bună să avem un studiu în acest sens. Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul raportorului, eu nu am participat la negocieri și nici la elaborarea amendamentelor, însă cred că dacă ținem cont de ce se întâmplă în general în Uniunea Europeană și de amenințările la adresa mecanismului Schengen, Cred că abordarea subiectului mobilității lucrătorilor fără a vorbi deloc despre această dimensiune care are sigur un impact uh, determinant asupra mobilității lucrătorilor, e bine, mi se pare că e puțin ciudat. Și cum vom uh, avea votul abia pe 15-16 iunie în cadrul comisiei noastre, voi lăsa această observație la latitudinea și înțelepciunea raportorului care sper că va încerca printr-un amendament oral să abordeze și această idee, pentru că nu servește la nimic să spunem că lucrătorii trebuie să aibă drept de vot și că totul va fi bine când, în același timp, anumite state membre se gândesc să închidă frontierele și să le închidă dincolo de ideea circulației lucrătorilor. Trebuie să facem acest lucru ținând cont de uh, situația din Europeană. Înțeleg că răspundem unei comunicări a Comisiei care se referă la un subiect precis și care datează din iulie anul trecut. Însă nu ne interzice nimeni să ținem cont de evoluția contextului în care abordăm un anumit subiect. Așadar, în situația de față, cred că trebuie ridicat și acest punct și pentru concluzii dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc și pentru că ați ridicat o problemă de principiu. Într-adevăr, uh, voi încerca să răspund altfel la toate întrebările adresate. Doamna Blinkeviciu a vorbit despre problema exercitării dreptului de a face parte dintr-un sindicat și, dacă am înțeles bine, și dreptul la grevă, atunci când e vorba despre lucrătorii migranți. Eu sunt de părere că nu trebuie să detașăm un anumit drept sau o categorie de drepturi, ci să vorbim în general de drepturi fundamentale să nu ne referim la mm, dreptul de a face parte într-un sindicat sau la dreptul la grevă. Apreciez dialogul extrem de constructiv pe care l-am avut cu doamna Harkin. Îi mulțumesc pentru mesajul transmis și sunt de acord cu domnul Zimmer în ceea ce privește cu domnul Christiansen, îmi cer scuze, cu elementele pe care le-a ridicat în ceea ce privește sistemul de sănătate și accesul la îngrijiri medicale pentru lucrătorii migranți. Aici trebuie găsite soluții. Domnul Mann s-a referit la oportunitatea realizării unui studiu, aș spune un studiu nou, un nou studiu în ceea ce privește efectele lucrătorilor migranți asupra pieței forței de muncă din Uniunea Europeană, pentru că s-au mai făcut deja studii de acest sens, în acest sens și s-au adunat deja informații precedente și experiențe considerabile și știm deja câteva lucruri despre ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă atunci când lucrătorii migranți uh, intră pe piața uh, muncii din Europa. Și v-aș da exemplul situației din Regatul Unit, unde exista o temere enormă față de așa numitul val polonez care urma să invadeze Regatul Unit. Se vorbea acolo că erau așteptați 300 de mii de lucrători polonezi mm, care urmau să sosească în Regatul Unit. Ce s-a întâmplat? Acești 300 de mii s-au dovedit a fi de fapt 30 de mii de lucrători și până la urmă această cifră a evoluat, a ajuns la un nivel mai ridicat, dar rezultatul nu a generat probleme sociale, ci o campanie de presă. Da, asta e adevărat, dar nu probleme de ordin social. Și cred că, în principiu, știm deja că migrația este un lucru pozitiv dar nu este neapărat lipsită de probleme. Este un aspect problematic și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să luăm în considerare și aspectele uh, și, și, și acele aspecte negative. Acele elemente mm, de obstacol și până la urmă problemele legate de migrația lucrătorilor, mai ales proveniți din țări ca România și Bulgaria, care abia așteaptă să beneficieze de acest drept, e bine, așadar problema este una de percepție. O problemă care este speculată într-un mod foarte inteligent de către extrema dreaptă. când de fapt ideea este de a încuraja dreptul legal uh, de a uh, migra și nu de a-l limita și nu de a-l pune sub semnul întrebării. Și între de nouă, doamnă președinte, și dumneavoastră ați ridicat uh, o problemă extrem de importantă. Cu alte cuvinte, dacă nu mă înșel, ați spus cum putem vorbi despre migrație, despre principiul migrației în Europa, când Schengen este pus sub semnul întrebării, când dispare. Pentru moment, însă, acordul Schengen este în continuare uh, valabil. Cred că suntem de acord aici. În al doilea rând, nu cred că temele legate de migrație trebuie amestecate în mod voluntar cu considerații de ordin politic am aflat că unele guverne europene deja întreprind sau amenință că vor întreprinde acțiuni pentru a restricționa fluxul de lucrători migranți. Am ridicat această problemă și în discuția mea cu Comisia și cred că suntem aici într-un consens complet uh, și putem spune că astfel de măsuri ar contrazice legislația europeană și trebuie blocate sau anulate. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președintă, mulțumesc pentru acest răspuns extrem de complet. Vom vota aceste amendamente de compromis în cadrul uh, următoarei noastre sesiuni, între 15 și 16 iunie, probabil că pe 16 iunie, conform obiceiurilor noastre. Și până atunci, cred că vom primi avizele. Mai sunt niște avize de primit? Da, cred că până atunci vom avea timp să citim uh, avizele primite de la Comisia FAM și LIBE. Am terminat lucrările din această după-amiază și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc!